Okay, we are ready. Haideți să începem atunci. Declar așadar deschisă ședința noastră. Această ședință va conține trei părți. Avem o ordine de zi foarte încărcată, cu foarte multe subiecte de discutat. Vom avea și voturi și voturi dificile. Ceea ce privește așadar primul punct, avem adoptarea ordinii de zi. Domnul Varcasă l-a cerut să ia cuvântul și dori să-i urez bun venit vicepreședinte al Parlamentului European. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Mulțumesc uh, pentru că îmi dați această posibilitate. Vom avea o altă întâlnire în afara acestei comisie, de aceea va trebui să plec. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Și doriți să subliniez un lucru pe care trebuie să-l tratăm cu mare atenție și anume, mă refer la situația sectorului fructelor. Au existat pierderi majore în uh, Franța, Italia și Spania în ultimii ani și situația va continua până în august cel puțin. Uh, recolta s-ar putea să fie afectată <clears throat> și de aceea asociațiile producătorilor de fructe în Italia, Franța și Spania au cerut retragerea excepțională a anumitor produse. Cred că în comisia aceasta noastră ar trebui să avem o discuție pe acest subiect, să avem o audiere sau să invităm la următoarea ședință asociațiile din uh, aceste țări și eventual experții comisiei ca să putem evalua întru totul riscurile cu care se confruntă sectorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Da, e un subiect pe care îl discutăm în comisia noastră, e un subiect important. Coordonatorii vor discuta această cerere și vom vedea ce măsură vom lua. Mulțumesc încă o dată, e într-adevăr un subiect foarte important, uh, afectează mulți producători, mai e și problema embargoului, coordonatorii vor discuta subiectul și apoi se vor face propuneri în acest sens. A mai cerut cineva cuvântul, domnul Goses? Dar nu există interpretare din greacă, de aceea trebuie să o rugăm pe asistenta dumneavoastră să interpreteze spre engleză. Așadar, vă rog. Declarația mea se referă la inundațiile din domeniul agricol din Grecia. Întrebarea ar fi ce anume putem face în Europa împotriva acestor inundații. Atât din partea noastră, mulțumesc. Jeśli by można prosić, to oczywiście Aș dori să vă rog să depuneți o cerere în scris, ceea ce ne-ar ajuta și vom discuta atunci subiectul și în comisia noastră. Vom vedea cum uh, tratăm situația, poate cerem, vom merge pe procedura obișnuită, așa cum facem de obicei. Mulțumesc. Atunci putem continua cu ordinea de zi. Înțeleg că nu există elemente legate de uh, adopție. Avem interpretare spre franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, portugheză, vedeză, cehă, maghiară, polonă și română. Cerem scuze pentru situația cu limba greacă. Cât privește procedura clasică cu uh, raportul ședinței anterioare, l-am considerăm adoptate. Ajungem la punctul 4. Regulamentul din 2008 ne vorba de obligația de a prezenta o licență de import pentru alcool etilic de origine agricolă. Înlocuind uh, regulamentul din 2003-2336, se introduc așadar reguli specifice pentru aplicarea regulamentului Consiliului 670 din 2003. E vorba de măsuri specifice cu privire la piața alcoolului etilic. Așa cum știți, coordonatorii noștri au discutat subiectul și anumiți deputați din diferite grupuri politice au spus că intenționează să se opună acestor acte delegate. Înțelegem așadar că unii deputați se vor opune și de aceea comisia noastră a cerut prelungirea termenului de analiză din 20 uh, aprilie până în 20 iunie, tocmai pentru a putea discuta aceste acte delegate în comisia noastră înainte de a le supune uh, vot. Ca urmare a acestei cereri, Am uh, cerut reprezentanților Direcției Generale Agri să ne prezinte situația. Eu urez bun venit domnului director general Corte, care va prezenta subiectul. Domnule Corte, aveți cuvântul, vă rog. Bună dimineața! Mulțumesc pentru această ocazie, domnule președinte. E vorba așadar de acolo etilic. Discuția e tehnică, dar uh, alcool etilic e același lucru cu etanolul. E un act delegat pe care Comisia l-a adoptat în contextul agendei de simplificare. După cum știți, comisar Hogan și de fapt întreaga comisie ține la această agenda simplificării foarte mult. Și această propunere a venit în urma unui exercițiu pe care comisia l-a întreprins, a analizat toate regulamentele care țin de organizarea pieței unice. Știu că pe dumneavoastră vă interesează mai mult uh, subvențiile directe, dar avem în vedere, trebuie să avem în vedere și această piață unică și unde avem 200 de regulamente care afectează situația. Acesta e doar primul și uh, vor urma și altele. Pe rând, așadar, ce urmărește acest act delegat? Să vă explic pe scurt. De ce a adoptat Comisia acest act delegat, în al doilea rând, și apoi ce se va întâmpla ulterior? Ce va face Comisia pe viitor atunci când acest echilibru nu va mai fi garantat. Sper că aceste informații vor fi utile onoraților membri, astfel încât să aibă o poziție informată. Primul punct. Ce face acest act delegat? Face trei lucruri. Elimină obligația pentru statele membre de a mai notifica Comisia de patru ori pe an cu privire la situația de pe piața etanolului. E o cerință de notificare foarte detaliată. Statele membre uh, trebuie să o respecte și ne trimit de patru ori pe an informații cu privire la producție, la volum, la stocuri și la producția estimată. Dacă le analizăm și adunăm toate elementele, e vorba de 47 de notificări pe an pe stat membru. Deci de 28 de ori 47 de notificări primim. O mare sarcină administrativă și de aceea foarte multe, majoritatea statelor membre se bucură de eliminarea acestor cerințe de notificare. Acesta ar fi primul element. Al doilea element pe care îl aduce acest act delegat elimină obligația pentru importator, deci pentru operatorii care doresc să importe etanol în Uniunea Europeană, aceștia trebuie să ceară o licență astăzi înainte să poată importa etanol. Și voi explica de ce credem că nu mai e necesar. Ce știm, și asta a fost uh, analizat în detaliu de grupul Stoiber, această procedură de emitere a licențelor uh, vine și ea cu o sarcină administrativă mare pentru operator. Atunci când cer o astfel de licență, trebuie să ai o garanție bancară, un euro pentru fiecare hectolitru și cum uh, importăm 500 milioane de hectolitri, sunt foarte mulți bani blocați pe care companiile nu îi pot folosi în alte scopuri. Și acest act delegat elimină obligația Comisiei de a publica în monitorul oficial în fiecare an acest uh, foaie din contabilitate, această uh, situație. Este singurul bilanț care se publică în monitorul oficial. Nu, pentru niciun alt produs nu există astfel de obligație. Și noi nu considerăm că etanolul merită acest uh, tratament diferențiat, mai ales că vine cu anumite uh, eforturi, după cum vedeți. De ce a adoptat Comisia acest act pe 20 februarie? Rezum pe scurt principalele obiective. În primul rând, dacă ne uităm la situația de pe piața etanolului astăzi, Situația e foarte diferită de momentul uh, adoptării actului în 1999 și ulterior în 2003. Regulamentul pe care îl propunem uh, să-l înlocuim e din 2003, dar uh, <clears throat> a apărut pentru prima dată în 1999. Situația pe piața etanolului era foarte diferită. Principala diferență este că aveam o supraproducție de vin și etanolul era folosit 18% din producția etanolului la vremea respectivă provenea din vin. Acesta a scăzut la mai puțin de 2% în momentul de față, pentru că a existat reforma sectorului vinului și nu mai avem o supraproducție de vin. A fost o reformă încununată de succes și, iată, situația s-a modificat. Dacă ne uităm astăzi la proveniența etanolului, 3% din producția de cereale din Europa, doar 3% e îndreptată spre etanol și 7% din producția zahărului e convertită în etanol. Nu sunt valori semnificative și au un efect uh, scăzut foarte mic <clears throat> asupra situației generale. Acesta ar fi primul motiv. Situația e așadar diferită de uh, momentul introducerii regulamentului. Apoi, în continuarea ideii de simplificare, am studiat și costurile sistemului și am ajuns la concluzia că cerințele de notificare sunt disproporționate, constituie o sarcină, o sarcină dificilă pentru autoritățile statelor membre, dar și pentru comisie și pentru operatori dacă sarcina administrativă ar duce măcar la ceva, dacă am fi convinși că merită, atunci sigur că nu am fi uh, eliminat aceste cerințe. Adevărul este însă că după 12 ani în care am studiat piața, am ajuns la concluzia împreună cu experții noștri că nu aduc nimic aceste uh, raportări și suntem convinși că nu avem nevoie de acest tip de notificări și de acest bilanț ca să ne facem treaba și numai ca să monitorizăm piața. Instrumentul nu mai e potrivit pentru ceea ce dorim să facem. Și dacă vorbiți cu experții și dacă sunt sinceri, vă vor spune că valoarea acestui bilanț care apare în fiecare an în uh, monitorul oficial e foarte limitată și și experții noștri au uh, dubii serioase. Asta și dacă ne comparăm informațiile cu ce primim din partea companiilor, din partea pieței, se pare că există diferențe între notificările pe care le primim și în ce ne spune piața. Am discutat acest subiect în trecut. Uh, trebuie să punem presiune asupra statelor membre că dacă notifică ceva să notifice corect. Nu pentru toate statele membre, dar avem dubii serioase. Același lucru și pentru cerințele de importare și știu că e cel mai uh, delicat subiect. E important să arătăm foarte clar că cerința de a cere, de a avea o licență de import nu împiedică etanolul să fie importat din state terțe. E vorba doar de un document administrativ care trebuie dat în mod automatizat. Nu există cote, nu există limite cantitative, există doar o acciză. Oricine dorește uh, să primească această licență, o primește. Nu putem gestiona piața în niciun fel. Deci e o sarcină. O sarcină pentru operatorii noștri nu are nicio valoare adăugată. Piața e destul de transparentă, știm de unde provine uh, etanolul și încotro se îndreaptă și avem informații Eurostat, avem declarațiile vamale, avem alte informații de pe piață și știm foarte bine ce se întâmplă. Și astfel putem să intervenim foarte repede dacă suspectăm ceva. În trecut am mai eliminat licențe de import pentru alte produse, vin, semințe, hrană uscată și nici acestea nu au avut vreun impact asupra pieței. Importarea etanolului astăzi Importul se face în regimul GSP+, plus Guatemala, Bolivia, Pakistan și cu importuri cu țări cu care avem acorduri altele decât de arme. Avem Statele Unite, Mercosur, care plătesc astăzi o acciză de aproximativ 40% din valoarea produsului pentru etanolul pur și 20% din valoare în accize pentru cel diluat. Și asta a dus la o situație în care nu se mai importă etanol nici din Statele Unite, nici din Mercosur. Sunt accize proibitive și atunci nici nu mai contează dacă ai sau nu licență de import. Și deci, de fapt, nu se va schimba mai nimic dacă eliminăm acest bilanț. În schimb, vom, vom uh, scăpa de uh, sarcină administrativă și de costuri prea mari. Noi suntem convinși, dacă am fi convinși că regulamentul ar fi util în vreun fel în protejarea intereselor noastre sau în protejarea pieței, evident că nu l-am eliminat. Dar nu suntem convinși că regulamentul mai are vreun impact și de aceea am propus să-l eliminăm. Ce vom face uh, pe viitor, dacă actul ajunge să fie aplicat, <clears throat> nu vom abandona sectorul etanolului. Vom continua și uh, mă bucur să putem avea această discuție. Experții mei vă stau la dispoziție împreună și cu cei de la Copa Cogeca. Să putem discuta cum putem face lucrurile mai bine, dar fără această sarcină administrativă atât de mare. Există deja multe informații la dispoziție din datele pe care le avem de la Eurostat, de sursele de pe piață, la fel și pentru importuri, le vom folosi, vom folosi aceste date. Dorim să continuăm să avem și o imagine de ansamblu asupra pieței, cum facem și cu alte produse, cu cereale, cu uh, zahărul. Avem o situație a pieței, un bilanț, o imagine de ansamblu, fără însă aceste cerințe. Etanolul a rămas singurul pentru care mai există acest vechi sistem. Analiza pieței va continua, după cum spuneam, și uh, suntem deschiși să discutăm detaliile acestui nou sistem și cu uh, stimații deputați. Mulțumesc că am vorbit un pic cam mult, dar cred că a fost util să vă prezentăm datele așa cum le avem. Vă stau la dispoziție în caz în care există întrebări. Tak, dziękuję. Wypowiedź była Mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost foarte detaliată. Poate că există mai multe întrebări, acesta ar fi un scenariu, dar poate că sunt mai puține întrebări după o astfel de prezentare detaliată. Există două posibilități. Domnul profesor, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule du bilan annuel et de l'obligation d'un certain da, mulțumim, mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, susținem uh, continuarea uh, prezentării acestui bilanț pentru că ne îngrijorează că importurile vor fi supuse unei uh, presiuni mai mari. De altfel, uh, specialiștii ne spun că politica noastră va uh, incita o foarte mare concurență eu citez, uh, producătorii vor face față unei creșteri a concurenței uh, în ceea ce privește importurile uh, scutite de obligații. Vă mulțumesc. Dziękuję panu przewodniczący Andriu. Mulțumesc. Domnul Andrei? Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru explicațiile sale care ne permit să înțelegem miza și voința Comisiei în ceea ce privește acest uh, act delegat. Într-adevăr, uh, fiecare dorim uh, simplificarea sistemelor. Suntem de acord aici cu uh, domnul comisar și cu serviciile sale, însă nu cred că putem sacrifica totul uh, pe altarul acestei simplificări. Uh, și mă refer la acest lucru mai ales uh, vorbind de etanol. Înțeleg și problemele de volum pe care le-ați uh, invocat uh, mai întâi pentru vin și cereale, care nu mai sunt aceleași ca acum câțiva ani. Cu toate acestea însă, cred că problema bilanțului, chiar dacă forma s ar trebui revizuită, ar trebui totuși menținută. la sfârșitul intervenției dumneavoastră vorbeați despre uh, monitorizarea uh, acestei uh, industrii, pentru că toată lumea um, uh, are dreptul la transparență și la înțelegerea pieței, care sunt necesare și pentru strategiile statelor membre. Cu toate acestea, știm cât de reale sunt abuzurile uh, comerciale astăzi și n-ar fi bine să suprimăm totul. Uh, și bilanțul și certificatele de, uh, sau licențele de import. Deci poate că trebuie să îmbunătățim, să simplificăm, dar nu sunt pentru suprimarea și a licențelor de import și a bilanțurilor deodată. Și de asemenea știu ce spuneți, dar cred că ar trebui să uh, reanalizăm, să restructurăm instrumentele actuale, fără însă să le suprimăm cu totul. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Desi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Corte, pentru prezentările dumneavoastră. Uh, sunt de acord pe deplin cu explicațiile dumneavoastră. Pe mine mă surprinde momentul în care Comisia face o propunere care elimină birocrația de obicei, îi reproșăm Comisiei că adaugă la, la birocrație. Deci acum această propunere uh, include eliminarea unor instrumente și atunci mă pot alătura Comisiei. Aceste bilanțuri sunt adesea falsificate, au trecut uh, mulți ani uh, și în acești ani adesea uh, nu au putut fi identificate uh, erorile din aceste bilanțuri. De aceea eu sunt de părere că trebuie susținută o piață liberă și atunci trebuie să spun că nu aș avea niciun fel de problemă dacă ne-am bizui pe evoluția din piețe. Practic, nu trebuie să ne temem că vor exista consecințe negative ale unei astfel de măsuri și de aceea mă pot alătura celor spuse anterior. Mulțumesc, domnule Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Eu înțeleg dorința de simplificare a Comisiei. Înțeleg că poate uh, acest instrument nu mai este o, de o necesitate absolută, însă subiectul alcoolului trebuie să facă parte din toate tratatele internaționale. Uh, și atunci ni se va spune că nu avem date suficient de uh, fiabile pentru a uh, evalua situația. Cred așadar că pentru a păstra capacitățile de control în negocierile noastre viitoare, trebuie să păstrăm un instrument statistic fiabil și vreau să fac o uh, distinție uh, în ceea ce privește problema vinurilor. Vinurile fac dreptul, uh, fac obiectul unor drepturi de acciză destul de semnificative. Serviciile fiscale ale diverselor țări au de, uh, astfel date fiabile și comisia poate să le uh, pună cap la cap. Dar la produsele etilice de origine alcoolică lucrurile nu stau la fel. Un poseu, hai, Um, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă arunc o privire asupra acestui document, sunt de asemenea de părere că dacă că trebuie să ne punem întrebarea dacă există o valoare adăugată uh, a acestui bilanț. Și uh, la fel există îndoieli cu privire la fiabilitatea datelor. Apoi uh, reprezintă o povară administrativă considerabilă sunt uh, instrumente disproporționate care cresc birocrația și, practic, uh, se controlează astfel și presiunea importurilor din state terțe. La ședințele anterioare am solicitat Comisiei să înainteze simplificări ale acestei politici, PAC. Și, practic, acum Comisia Uh, propune o reducere a birocrației, uh, într-adevăr, într-o chestiune de detaliu, dar uh, putem ajunge la un compromis și cred că, practic, ar fi un semnal negativ dacă ne-am împotrivit acestui act delegat. Mulțumesc. Doamna Samara. Mulțumesc. simplificarea nu poate însemna renunțarea la control sau dereglementare. Cred că avem o responsabilitate importantă în ceea ce privește producția de etanol în ceea ce privește biocombustibilul. Deci trebuie să îndeplinim această responsabilitate. În Europa și în statele din Sud nu poate fi neglijată această problemă. Trebuie știut de asemenea de cât teren este nevoie pentru a ne produce hrana. Și de aceea este nevoie ca evoluția să fie urmărită îndeaproape. De unde se importă uh, anumite produse, cât se importă, cum este afectată populația din zonele în care se cultivă anumite produse care sunt uh, plantele și organismele modificate genetic care sunt produse acolo. Deci trebuie reglementate toate aceste lucruri și trebuie uh, supravegheate de îndeaproape. Mulțumesc! Mulțumim! Acum aș dori să-l rog pe domnul Corte să ia cuvântul, dar vă rog uh, să fiți succint, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Vă înțeleg grijile și înțeleg de asemenea că cel mai probabil prezentarea acestui act, care nu e decât o primă variantă, vor urma altele, este puțin brutală și poate creăm uh, impresia că, odată cu uh, punerea în aplicare a acestui act, Comisia va abandona cu totul sectorul etanolului. În această privință, cred că ceea ce am spus eu este clar și știu că și uh, domnul comisar uh, este gata să susțină și să confirme tot ce v-am spus. Nu vom abandona sectorul etanolului și căutăm un instrument mai eficient, mai pragmatic și mai puțin costisitor decât bilanțul actual. Suntem convinși că odată cu abandonarea regulamentului uh, Uh, actual se va schimba foarte puține lucruri. Nu se va schimba regimul de importuri și nici nu credem că vom fi privați de informații și de transparență în ceea ce privește piața. Uh, două, trei aspecte puțin mai concrete. Domnul Andrieu a vorbit despre abuzuri comerciale. Într-adevăr, au existat în trecut abuzuri și Uniunea a reacționat. Liniile tarifare au fost schimbate și, de asemenea, în prezent există uh, măsuri antidumping în ceea ce privește etalonul din Statele Unite, din câte știu eu. Toate aceste sisteme, controlele noastre și sistemele de verificare vamală, instrumentele de protecție, cum uh, sunt măsurile antidumping, nu sunt afectate de abandonarea acestui regulament, de abrogarea sa. Toate rămân în vigoare și uh, comerțul uh, cu țările terțe uh, va fi supus în continuare acestora. La fel se întâmplă și cu supravegherea pieței. Am aici o listă de 5-6 puncte, n-am vrut să o mai citesc, uh, dar acestea sunt toate informațiile pe care le avem în prezent și pe care le vom avea și în absența uh, certificatelor uh, de licență din partea, uh, de import din partea statelor membre. Sper că sunteți de acord cu mine că, având aceste informații, vom avea chiar mai multe date decât până acum. Oricum, Comisia rămâne dispusă să discute cu dumneavoastră și cu experții de pe piață pentru a vedea cum putem crea un sistem mai bun. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc. Iar acum cunoaștem mai multe lucruri despre acest act delegat și despre intențiile comisiei. Aș vrea să spun că suntem bucuroși de faptul că veți supraveghea în continuare piețele, vor exista în continuare informații detaliate, cum este cazul și în alte domenii și aș vrea să rog Comisia să ne înainteze să depună la secretariatul comisiei noastre toate aceste informații pe care le vom disemina ulterior. Sunt convins că vom discuta această problemă în grupurile politice și că uh, va avea loc un vot la următoarea reuniune a comisiei noastre. Mulțumim, domnule director, și vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 5, și aici vom avea o prezentare a comisiei cu privire la implementarea politicii de dezvoltare rurală. După cum poate vă aduceți aminte, reprezentanții DG Agri ne-au uh, vizitat în 24 februarie aici la Parlamentul European și au discutat cu noi pe marginea implementării noului uh, sistem de plăți directe sub auspiciile PAC reformate. Am avut, uh, îl voi ruga acum pe domnul uh, Mihail Dumitru, director uh, adjunct al DG Agri, să ne prezinte aspecte legate de implementarea politicilor de dezvoltare rurală. Domnia sa va discuta de asemenea despre implementarea programelor inițiate de uh, diferitele regiuni, de statele membre, deci, practic, aceasta a fost înțelegerea noastră, monitorizarea punerii în aplicare a politicii agricole comune, diferiții piloni. Vă rog să vă aduceți aminte de aceste lucruri. Îl voi ruga pe domnul Dumitru să fie succint pe măsura posibilităților. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte distinși deputați, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta situația actuală a politicilor de dezvoltare uh, rurală. Este cel de-al doilea pilon al PAC. Am avut o prezentare cu privire la primul pilon. Vreau să vă ofer o introducere în situația actuală a celui de-al doilea pilon. Vreau să încep cu un uh, disclaimer, cu o declinare a responsabilităților. A, uh, informațiile pe care vi le ofer uh, ne-au fost oferite de statele membre și regiuni. Am cules aceste informații în data de 13 februarie, pentru că a existat o prezentare la Consiliu. Aceste informații sunt provizorii pentru că există o serie întreagă de programe care sunt, se află în faze diferite de implementare. Deci, se poate ca între timp să fie avut uh, loc modificări sau se poate ca pe viitor să aibă loc astfel de modificări. Deci, să aveți în vedere acest lucru, dar să nu vă așteptați la modificări substanțiale. Cred că uh, acest, uh, uh acest program este finanțat prin uh, cadrul, anual, ă, cadrul financiar multianual de șapte ani, statele membre au posibilitatea de a programa ă, dezvoltarea rurală la nivel național, dar și regional. În perioada 2014-2020 avem 118 programe de dezvoltare rurală, dintre care 112 sunt programe reale de dezvoltare rurală, 3 sunt programe de rețele rurale și 3 sunt Um, programe cadru, pentru că statele membre au posibilitatea de a prezenta cadre, uh, programe cadru care sunt cumva un instrument de coordonare la nivel regional. Este o creștere a numărului de programe uh, față de perioada anterioară, erau doar 94 de programe, deci este o creștere de 26%. Um, iar aceste programe se află în diferite faze de uh, acceptare. Uh, 9 au fost deja adoptate în decembrie 2014, 18 au fost uh, adoptate în uh, februarie 2015, iar încă până la 30 sunt în faza de așteptare. Deci, practic, trebuie ca uh, cadrul financiar multianual să fie finalizat. Cele 27 de programe reprezintă uh, un angajament um, care corespunde 35 de milioane de uh, euro care pot fi utilizați de statele membre. Deci, după cum spuneam, continuăm uh, aprobarea, procesul de aprobare și sperăm că acel cadru multianual va fi adoptat în lunile ce urmează de colegii noștri și ne va, ni se va permite să folosim angajamentele neutilizate pentru 2014 care au fost redistribuite pentru anii ce urmează și sunt uh, mijloace care pot fi folosite de statele membre. Este nevoie și de uh, revizuirea bugetului în acest sens și pentru politica noastră de dezvoltare rurală trebuie să amendăm actul delegat care redistribuie aceste fonduri. Comisia noastră vă solicită să reduceți perioada de examinare tocmai pentru a permite actului delegat să intre în vigoare mai devreme, astfel încât noi să putem relua procesul de aprobare a programelor. Și sperăm să facem acest lucru în săptămâna în ultima săptămână din luna mai, 26 mai. E vorba de programele care sunt în așteptare. Înainte de uh, venirea verii, sperăm să adoptăm programe care sunt în întârziere. Anumite regiuni nu au progresat prea mult în ceea ce privește supravegherea adoptării programelor. Uh, în orice caz, suntem de părere că după vară vor rămâne câteva, unu sau două programe neadoptate. Cam acestea sunt intențiile noastre înainte de vară. Să vedem câte fonduri ne stau la dispoziție pentru implementarea programelor noastre în această perioadă. După cum știți, a existat o distribuție in, inițială în cadrul multianual. Vedeți aici cifrele. Um, este un fond suplimentar cu 400 de miliarde au existat uh, fonduri suplimentare care pot fi folosite în dezvoltarea rurală, de exemplu, uh, pentru uh, reducerea fondurilor atribuite fermelor, um, apoi au existat reforme, de exemplu în Grecia reforma industriei bumbacului, unde fondurile și plafoanele aferente s-au modificat Deci, practic, aici vorbim de 4 miliarde suplimentare. Acest tabel nu arată distribuția la nivel regional, pentru că asta este responsabilitatea statelor membre. Și nu oferim aceste detalii în acest grafic. Apoi, vreau să vă arăt cu modul în care uh, statele membre s-au folosit de posibilitatea de a muta fondurile de la un pilon la altul. 11 state membre au decis să aloce fonduri primului a, um, fonduri alocate inițial primului pilon celui al doilea și există și în sens invers posibilitatea de a redistribui pachetul prevăzut pentru al doilea pilon primului pilon. un stat membru a decis să folosească suma maximă, ceea ce înseamnă reprezintă 25%. În mare există un transfer net de 3 miliarde de euro de la primul la cel de-al doilea pilon, lucru decis de statele membre. Dar după cum vă spuneam mai devreme, politicile de dezvoltare rurală sunt cofinanțate. Deci statele membre au obligativitatea de a contribui cu fonduri proprii. De asemenea, ei pot suplimenta fondurile pentru anumite instrumente pe care vor să le întărească. Și, în general, avem un buget total pentru aceste programe de dezvoltare rurală de 161 de miliarde de euro. Vreau să menționez pentru. Vreau să mă refer la proiectele care pro, profită, care generează profit și aici s-au suplimentat fondurile. Vreau să vă ofer o vedere de ansamblu cu privire la modul în care statele membre au distribuit fondurile pe cele șase priorități ale politicii noastre. După cum știți, în noua perioadă uh, am schimbat filozofia de cheltuiri, de a cheltui, cu o strategie bazată pe strategii. Banii folosiți pe diferite axe au uh, avut la bază o sume minime și practic am stabilit în acest sens șase priorități deci șase domenii pe care ne-am concentrat, șase domenii prioritare de intervenție, au existat 18 astfel de domenii iar statele membre pot cu o singură măsură să se aplece asupra mai multor priorități în comparație cu axele prioritare din trecut. După cum vedeți, o mare parte din fondurile europene merg către ecosisteme și protecția mediului, apoi pe locul 2, fonduri destinate uh, incluziunii sociale, managementului de risc, în bunăstarea animalelor și promovarea uh, administrării resurselor în mod eficient. Vedeți aici doar 5 priorități. Îl rog pe asistentul meu să mai apese o dată pe buton. Avem uh, o, o altă prioritate generală care cuprinde mai multe domenii, care se referă la transferul de cunoaștere și inovații. Nu avem un buget uh, destinat acestei priorități pentru că se regăsește în toate celelalte priorități. Haideți să continuăm. Pentru a merge și mai departe, în detaliu, iată modul în care statele membre au alocat fondurile pe fiecare măsură. După cum spuneam, există o serie de măsuri care pot acoperi una sau mai multe priorități. Din acest grafic puteți vedea că cea mai mare sumă de bani se folosește pentru plățile pentru protecția mediului. Dacă cumulăm toate sumele care acoperă această problemă. Apoi, pe locul 2, modernizarea fermelor agricole. Vedeți toate celelalte măsuri conform deciziilor uh, statelor membre în acest grafic. Deci, din punct de vedere legal, statele membre trebuie să supravegheze la nivel de program un nivel minim de cheltuieli pentru protecția mediului, 40%, acum procentul este de 43%, minim 5 la, minimum 5% trebuie folosite pentru programe lider. Avem o reformă a PAC, despre care vorbeam, acum haideți să ne uităm la implementare. Avem mai multe aspecte noi după cum spuneam, statele membre pot utiliza aceste uh, instrumente noi. De ce sunt instrumente noi? Deci avem ANC, în primul rând. Nu este chiar un element nou, dar există elemente cu adevărat noi și uh, sfera de aplicare a fost îmbunătățită. Aș începe cu ce mai important instrument, Parteneriatul European pentru Inovare. Este un element cu adevărat nou care a fost introdus sunt 23 uh, de state membre care au uh, decis în favoarea acestui instrument. Apoi, managementul de risc, iarăși, este un element nou uh, în dezvoltarea rurală. Avem 14 state membre care au decis să includă în programe managementul de risc. 16 programe de dezvoltare rurală conțin astfel de elemente. Apoi, subvențiile pentru fermierii mici, iarăși un element nou care exista în fosta perioadă de finanțare, dar acum a fost extins pentru toate statele membre, în trecut exista doar pentru statele membre noi. În 34 de programe se regăsește acest aspect. Apoi ANC re, des, reelaborarea acestor condiții, există posibilitatea de a se aloca fonduri sub primul pilon dar 25 de state, de state membre au decis să ofere compensații uh, în acest sens în 92 de programe. Sub programele, un instrument nu prea des utilizat, doar patru state membre au decis să folosească acest instrument în șase programe, dar, de exemplu, uh, ajutoarele oferite tinerilor fermieri, iarăși un instrument uh, folosit de multe state, 23 la număr, în 89 de programe. Apoi instrumentele financiare, suntem într-o fază timpurie aici. Știm că anumite state membre au intenția de a introduce acest program mai târziu. Sunt deocamdată 9 state membre și 14 programe. Programele LEADER sau celele de toate statele membre sunt obligate să facă acest lucru, deci 28 de state membre și 109 programe. Vreau să vă dau câteva detalii despre elementele noi, de exemplu, fermierii tineri obțin subvenții în 23 de state membre, 75% dintre uh, programele de dezvoltare rurală conțin această măsură, 53 5.3 miliarde Uh, de euro reprezintă cheltuielile publice în acest sens. Trebuie să luăm în calcul și faptul că aici se vorbește despre uh, toate fermele agricole. Deci procentajul este redus pentru că numărul tuturor fermelor este foarte mare în anumite state membre. Deci, haideți să mergem mai departe. V-am vorbit despre programul de risc de management include uh, um, uh, such instruments. Uh, so two Două state membre, Italia și Franța, au uh, structurat acest lucru la nivel național și 2,7 miliarde sunt alocate acestor instrumente. Acest lucru poate ajuta la Uh, susținerea 700 și ceva de mii de exploatații. Vedeți, mare parte merg la primele de asigurare urmate de uh, fonduri um, uh, mutuale, în timp ce stabilizarea veniturilor e pe locul al treilea. Să trecem acum mai departe la programul LIDER. După cum știți, toate statele membre um, trebuie să aibă acest program. Uh, sunt, e o sumă de 9,4 uh, miliarde alocată acestui program și uh, 2050 aproximativ de grupuri de acțiune locale vor fi susținute, acoperind 147 de milioane sau 48% din populația rurală a Uniunii Europene. După cum vedeți, majoritatea banilor merg pe pentru partea de operațiuni, adică finanțare, strategii, finanțarea proiectelor la nivel local ceva bani se duc pentru costurile de funcționare și animare și pregătire, dar și măsurile de cooperare au de alocate 404 milioane de euro. Să trecem acum la zonele cu constrângeri naturale. După cum știți, delimitările au fost schimbate și în perioada următoare statele membre trebuie să um, structureze aceste zone pe baza unor criterii uh, biofizice. Aceste criterii uh, funcționează deja de ceva vreme în anumite state uh, îmi cer scuze, aceste criterii um, pot fi aplicate pe, cu o anumită perioadă de grație, dar unele state membre uh, au hotărât să o facă deja chiar de la început. În graficul de pe ecran vedeți uh, planificarea statelor membre, astfel cum este avută în vedere. Implementarea totală trebuie să se uh, Uh, finalizeze până în 2018. Suma totală este de 24 de miliarde de euro pentru zonele cu constrângeri naturale ca și compensație. Trecem acum mai departe. Noua politică oferă și posibilități de simplificare acestea nu au fost folosite pe o scară prea largă dar ele pot ajuta administrațiile statelor membre și beneficiarii totodată să simplifice punerea în aplicare a măsurilor. Um, instrumentul nu a fost folosit pe, uh, prea mult, dar există semnale din partea statelor membre că se gândesc să introducă pe viitor aceste opțiuni uh, um, costurilor simplificate. O altă noutate este că statele membre trebuie să îndeplinească ex ante o serie de condiționalități pentru a putea aplica um, pentru a se putea uh, încadra după cum vedeți, pentru programele de dezvoltare rurală, uh, Sectorul cel mai important uh, se referă la directiva uh, cadru privind apa și achizițiile publice, unde unele statele membre mai au încă unele condiții de împlinit. Fie elaborează un plan de acțiune pentru îndeplinirea lor ulterioară, așadar, fie trebuie să le uh, îndeplinească de la bun început. O să vă spun acum câteva lucruri despre care sunt obiectivele acestei politici și o să vă spun din nou, e vorba de o informare preliminară și vă atrag atenția asupra faptului că unii dintre indicatorii prezentați de mine acum reflectă doar o zonă de interes specifică sau o măsură specifică. Deci nu vă lăsați uh, înșelați, să nu uh, credeți că este o reflexie pentru întregul program de dezvoltare. De exemplu, uh, locurile de muncă neagricole se referă doar la zonele 6A și B și nu includ noile locuri de muncă create ca efect direct sau indirect al acțiunilor în cadrul uh, altor zone de interes. Trecem mai departe, avem mai întâi uh, transferul și uh, de cunoștințe și inovarea, care este o prioritate și vrem ca acest lucru să se întâmple în perioada următoare. Prin urmare, 4,2% din cheltuielile totale în cadrul măsurilor pentru uh, Uh, în cadrul măsurilor sunt alocate pentru transfer de cunoștință și servicii uh, de consiliere și cooperare. Vor fi susținute 13.350 de proiecte de cooperare și aproape 3,6 milioane de participanți vor fi instruiți. De asemenea, dorința noastră este să susținem vreo 2.000 de grupuri operaționale în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare. Să trecem la o altă țintă investiții uh, productive, investiții agricole productive, vor fi susținute aici vreo 342.000 de exploatații, care reprezintă 2,7% din exploatații, dar aici intră toate exploatațiile, inclusiv cele mici. Dacă ne gândim doar la fermele comerciale, numărul, uh, sau, va, procentul va crește la 7,2%. După cum vedeți, intervențiile merg de la aproximativ 50% în Belgia, la 0,1% din ferme în România, dar asta pentru că România are 3,8 milioane de ferme. Deci numărul de ferme care poate fi susținut, uh, exprimat în procente, este unul foarte mic. Crearea de locuri de muncă și vă spuneam aici că e vorba de sectorul neagricol, diversificare, crearea de mici întreprinderi și dezvoltarea locală. Aici obiectivul este să creăm 118 noi locuri de muncă neagricole, dintre care 76.000 să fie asociate cu acțiuni de diversificare și 48.000 cu acțiuni având ca scop uh, cultivarea dezvoltării locale în zonele rurale. Vedeți cum sunt uh, uh, repartizați indicatorii pe state membre în graficul alăturat. Trecem mai departe la biodiversitate, câteva fapte și cifre cheie. 19% din totalul terenului agricol vor fi uh, alocate prin contracte de management pentru susținerea biodiversității, 7,6% din zonele agricole, de asemenea contractelor de management pentru biodiversitate. Trecem mai departe la obiectivele legate de schimbările climatice. 4% din terenul agricol va fi acoperit de contracte, având ca scop reducerea gazelor de emisii cu efect de seră, emisiilor de gaze cu efect de seră și 2,4% din uh, totalul uh, terenurilor uh, se vor referi la investiții pentru managementul șeptelurilor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Apoi, um, energiile regenerabile, 3,3% miliarde investiții în producția de energii uh, regenerabile. Aceasta a fost tot. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. Avem acum ceva timp pentru întrebări. Mai multe întrebări decât observații. Domnul Des, aveți cuvântul? Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Ascultând această prezentare, am văzut ce haos s-a creat cu politica agrară, agricolă, scuze. Eu din, de la început am fost împotrivă și acum dacă mă uit că din primul pilon sunt transferați de 4 miliarde în pilonul 2, deci 10% din primul pilon, propunerea mea inițială a să, să transferăm cel puțin 20% și acolo să fie toate programele agricole și de mediu și să nu avem acest greening inutil în primul pilon. Ar fi mult mai util, mult mai puțin birocratic dacă mă uit la ce a făcut uh, colegul dumneavoastră, domnul Cioloș, mă bucur că acest comisar nu și-a păstrat postul și nu a putut uh, nu și-a putut continua această distrugere a agriculturii. E incredibil ce s-a întâmplat, uh, fermierii sunt disperați și de aceea e necesară o corectură prin noul comisar. Am înțeles că 14 state membre au făcut așa, 16 așa, 2 altfel și alții altfel. Păi, se cheamă politică agricolă comună, dar nu mai putem folosi termenul dacă fiecare face ce vrea. Dacă luăm sintagma în engleză, uh, CAP e Chaos Agricultural Policy mi se transmite din uh, teren că ce se întâmplă la fața locului e un haotic, mă distanțez clar de ceea ce se întâmplă aici. La noi, în Bavaria, înaintea reformei, am avut 60% uh, din suprafețe și după reformă vom avea mai puține procente, dar rămâne uh, greening-ul în primul pilon. Întotdeauna am spus acest lucru, însă n-am fost ascultat. Sper că noul comisar va reuși să reformeze reforma astfel încât până la urmă să avem mai puțină birocrație și lucrurile să devină mai suportabile pentru fermier. Am o singură întrebare și vă voi întreba peste câțiva ani ce s-a întâmplat. La ce procentaj vă așteptați pentru transpunere în primii ani? Eu cred că vom rămâne tot la un 8% pentru că niciun stat membru nu va fi capabil să transpună în mod corespunzător aceste dispoziții. Mulțumesc. Doamna Petir. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare scurtă. Domnul comisar Hogan mi-a răspuns uh, ieri uh, într-o scrisoare că programul uh, pentru dezvoltare rurală va fi adoptat în mai, în timp ce domnul uh, Tova mi-a spus că planul de uh, finanțare va fi adoptat în iunie. Și întrebarea mea este dacă ne putem aștepta ca întregul pachet Croația pentru acest an să fie aprobat în iunie toate cele, 3, 2, toate cele 322 de milioane sau să ne așteptăm la mai puțin? Cuie pan poseł ferom. Oui, euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În cele din urmă nu e nimic nou. Am uh, discutat deja politica 2014, pentru 2014-2020. Uh, la începutul uh, investiturii noastre și, într-adevăr, uh, e o mare îngrijorare că vedem astăzi că agricultorii se uh, transformă astăzi în grădinarii Europei. Mecanismele de ajutorare a politicii agricole comune au fost treptat reduse. Avem cel mai mic ajutor din 2000 încoace văd o serie întreagă de omisiuni care și faptul că nu mai avem uh, agricol, uh, politica agricolă ca și obiectiv principal. Amenajarea teritorială pe care o propuneți, adică diversificarea micilor exploatații, noi locuri de muncă, nu va putea supraveghea tratatelor de liber schimb și dumpingului social uh, cauzate de uh, extinderea acestei uh, Europe. Hiperruralitatea pe care o vedem, mai ales în Franța, pare uh, să vă scape cu totul. Uh, creați probleme pentru generații întregi de agricultori care progresiv și-au construit pe un, un teritoriu pe care astăzi vedem că nu se mai întâmplă nimic. Încercați de asemenea să propuneți inițiative, dar cred că răul e deja făcut și câte vreme uh, nu schimbăm această politică agricolă comună, agricultorii nu mai au nimic de sperat din partea Uniunii Europene. Mulțumesc, următorul vorbitor. Mulțumesc. Într-adevăr, uh, uh, există foarte multe amânări administrative. Vorbim, de fapt, uh, de probleme pe care le creați pentru agricultură, mai ales agricultura franceză, cu controle, o mulțime de controle și vă atingeți de banii care ar fi trebuit distribuiți altfel, de fapt. Cred că nu faceți decât să asigurați ruina agricultorilor în următoarea perioadă. Rebella. Oh, o, jest Tanto se Buda. Domnul Buda. Sigur, uh, vedem aici din expunerea colegilor uh, noștri că sunt nemulțumiți și cei care sunt în uh, Germania și fermierii din Franța. Pot să vă spun că și cei din România sunt extrem de nemulțumiți și cred că până la urmă marea preocupare și marea provocare pentru comisie trebuie să fie asigurarea unei politici într adevăr comune eficiente în toate statele membre ale uniunii europene pentru că vin și eu și spun în felul următor dacă celelalte state sunt nemulțumite care au subvenții cu șase șapte sute de euro în plus față de românia de exemplu la hectar ce ar trebui să spună românia în această situație care are o subvenție așa cum am spus de o sută de euro pe hectar. Ei, iată că comisia practic ar trebui ca în viitorul apropiat să încerce într adevăr să facă din agricultură ceea ce ar trebui să fie pentru că agricultura în fond și la urma urmei este cea care dă viață Uniunii Europene și tuturor celor care trăiesc în, în uh, uh, Uniunea Europeană și atunci ar trebui să fie preocupată de ceea ce înseamnă uniformizarea condițiilor de trai pentru fermieri atât din Germania până în uh, România sau din Franța până în Italia. Mulțumesc! Pani poseł Senra. Mulțumesc, doamna Zanara. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte foarte concrete și foarte succinte. Am ascultat cu atenție ce s-a spus și politica agricolă actuală nu o mulțumește pe nimeni. Eu nu știu cine a votat-o. Mă felicit așadar de nemulțumirile pe care le-am afișat întotdeauna, pentru că noi, într-adevăr, am criticat întotdeauna politica agricolă comună actuală. Ea ar trebui să corespundă intereselor agricultorilor și societăților uh, și societății europene, de fapt, și rolului pe care Uniunea Europeană ar trebui să-l joace pe plan internațional. Suntem așadar nemulțumiți de această politică agricolă comună. Prin urmare, cu această ocazie, haideți să deschidem dezbaterile pentru o nouă PAC care să corespundă um, nevoilor noastre. Întrebare adresată Comisiei Europene. Spuneați că vă propuneți să creați mai multe mii de locuri de muncă neagricole, dacă am înțeles bine. Da? Aș vrea să înțeleg mai bine. Ce veți face pentru a favoriza crearea acestor locuri de muncă? în regiunea mea și poate că și în altele s-au creat locuri de muncă pe baza unor programe de dezvoltare rurală, dar s-a uitat faptul că activitatea agricolă e cea care se află în uh, inima acestor regiuni agricole. Ori dumneavoastră suprimați uh, aceste locuri de muncă, creați altele noi, dar nu țineți cont de faptul că tocmai agricultura, activitatea agricolă, țăranii trebuie păstrați acolo pe teritoriile noastre. Și cum vreți să faceți acest lucru? Pentru că locurile de muncă create dispar dacă nu. Îmi cer scuze, domnule președinte, că mă lungesc atâta, dar e important. Trebuie să sprijinim această bază productivă, să sprijinăm agricultorii. Pentru că dacă nu, orice alte locuri de muncă uh, din zona rurală vor dispărea. Nu, ele nu au niciun sens câtă vreme nu există baza agricolă acolo. Pe ei trebuie să ne bazăm pentru a crea alte locuri de muncă. Deci, creați locuri de muncă, dar cum le veți păstra și cum vă veți asigura că aceste subvenții nu se vor pierde? Mulțumesc! Vă rog să fiți concis în prezentări, spune domnul președinte. Domnul Danton, acum. Aveți cuvântul. Pan Flanagan, ai poștă. Oui. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais... Domnule președinte, vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Uh, politica agricolă comună, că vorbim de pilonul 1, de pilonul 2 sau de alte piloane, oferă, uh, de alți piloni, oferă oportunități uh, enorme pentru regiunile Uniunii Europene. Nu știu cum s au făcut distribuția în alte zone, dar, din păcate, în Irlanda, fermierii cei mai bogați și cei cu terenurile cele mai bune obțin uh, sumele cele mai mari, în timp ce cei mai săraci cu terenurile cele mai, rare, mai rele obțin sumele cele mai mici. Domnul comisar Cioloș a spus în 2012 că speră ca politica, ca reforma PAC uh, să nu fie doar uh, o ocazie de convergență. Din păcate, uh, ceea ce se întâmplă în Irlanda arată tocmai acest lucru. Acum, foarte mulți fermieri ne spun că revizuirea pe termen mediu nu va uh, accelera uh, convergența, ci nu va face decât uh, să dea înapoi uh, bogaților acei câțiva euro pe care au trebuit să îi uh, dea în uh, perioada anterioară. Uh, din păcate, așa se întâmplă atunci când ai uh, unii lacomi, uh, unele persoane lacome care iau totul în timp ce uh, săracii nu fac decât să sărăcească în continuare. E trist. Domnul Dunanu. Da, există nemulțumiri și trebuie să ne uh, gândim la uh, o nouă politică agricolă comună, dar uh, să nu zicem că totul e rău. Eu uh, aș dori să uh, îmi exprim uh, bucuria pentru existența celui de-al doilea pilon al PAC. Într-adevăr, lumea rurală trebuie să se sprijine pe agricultură, dar acesta nu trebuie să fie singurul element al dezvoltării rurale. Pe lângă agricultori, pe lângă agricultură trebuie să avem și alte activități. Mă gândesc la artizanat, la comerț, la prelucrarea produselor agricole și așadar trebuie să ne bucurăm că există un al doilea pilon care se interesează de dezvoltarea rurală rurală și vine să completeze dezvoltarea agricolă. Eu salut posibilitatea pe care o au statele ca o de a transfera o parte din primul pilon către al doilea pentru o dezvoltare rurală mai armonizată până la urmă. Bardzo dziękuję. Pan poseł Wojciechowski, bardzo krótko proszę. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, declarațiile antevorbitorilor mei uh, sunt foarte interesante și în mare parte critice. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Suntem la începutul uh, PAC pentru perioada 2014-2020, dar chiar din această etapă timpurie vedem că există foarte multe nemulțumiri și asta fiindcă Există dificultăți în uh, definirea, definirea obiectelor uh, generale ale politicii agricole comune. Ce vrem să obținem? Pe de o parte susținem agricultura europeană, pe de altă parte introducem măsuri care vin să elimine agricultura. Stimate domnule președinte, avem nevoie de o dezbatere mai amplă pe acest subiect. Ar trebui să invităm experți pentru a vedea care sunt obiectivele viitoarei politici agricole comune. Noi nu avem o viziune a acestei politici pentru viitor și de aici vin toate problemele. Mulțumesc frumos! Danke, Herr Ich habe noch Mulțumesc. Mai am o două întrebare, de fapt. <clears throat> Cu toții am dorit programe de mediu. Spuneam că am vorbit cu fiul meu de dimineață. Avem 40 de hectare pe 15 terenuri. Deci cel mai mare teren are 6 hectare. Și am dorit ca pe suprafețele de margine să avem 3 metri de uh, suprafețe de flori. Dar acolo se, autoritatea ne spune că dacă de pe terenul arabil ajung uh, substanțe pe acest teren înflorit, nu le mai putem uh, folosi sau nu le mai putem uh, nu știu dacă e o propunere a comisiei, aceasta sau ține de transpune, de, dacă ține de o, vreo decizie a guvernului german. Pentru că, iată, îi împiedicăm pe fermieri să impună măsuri de mediu. Deci dacă intru cu tractorul în această suprafață marginală de 3 metri, nu e normal să am probleme. Mă întreb dacă la comisie nu lucrează decât teoreticieni și niciun practician. Zabiorę głos jako poseł, nie jako przewodniczący komisji. Dați-mi voie să iau și eu uh, cuvântul ca membru a acestei comisii, nu ca președinte al ei. Haideți să fim obiectivi, vă rog, să încercăm să fim obiectivi. Există câțiva oponenți ai uh, politicii agricole comune și când uh, ei aud că suntem uh, critici, atunci spun, bun, haideți să o dăm la o parte. Dacă nu e nimeni mulțumit de, cap, de, de uh, PAC, atunci ar trebui să o eliminăm. Pentru că nu e decât o sursă de probleme și toată lumea se plânge. Să fim realiști. Eu lucrez la Parlament de ceva vreme și nu am auzit niciodată un comentariu pozitiv cu privire la această PAC fermierii nu sunt niciodată mulțumiți. Asta spuneau și sociologii la conferințele lor. Dar haideți totuși să fim obiectivi, să fim mai imparțiali. Da, sunt de acord cu toate comentariile legate de ecologizare, cum spunea domnul Dez. Da, ecologizarea reprezintă o mare problemă aș, în forma sa actuală. Poate nu este uh, atât de necesară, poate am făcut prea multe concesii. Da, ar trebui să spunem cu toții că suntem răspunzători de acest lucru, inclusiv eu, pentru că și eu am votat pentru ecologizare. Acestea fiind spuse, agricultura este foarte diversă. Și această diversitate înseamnă că situația și circumstanțele diferă viitorul va diferi de la o țară la alta. În țara mea, Polonia, a avut uh, loc foarte multe transferuri din pilonul 1 către pilonul 2. Acum mulți spun că a fost o greșeală. Primul pilon va fi eliminat treptat în viitor în beneficiul celui de-al doilea pilon. Știm acest lucru. Dar când vorbim despre al doilea pilon, distribuția e destul de interesantă. Există în măsuri diferite, mediu înconjurător, uh, mici uh, fermieri, tineri fermieri, modernizare, și așa mai departe. Dar, poate, când vorbim despre zonele cu soluri uh, infertile, uh, nu le, acestora nu le oferim suficient uh, sprijin. Sunt foarte multe aspecte care trebuie discutate și discuția va continua și în cazul revizuirii intermediare. Vom vorbi și de perspectiva după 2020. Am o întrebare pentru uh, domnul director general adjunct vis-a-vis -vis de măsurile pentru zonele agricole care reprezintă mai mult de 90% din suprafață. Cât uh, din acest, uh, aceste suprafațe vor intra în cadrul politicii de coeziune? Vorbim despre uh, dezvoltarea regională care acoperă și orașe și sate în forma sa actuală. Iar dezvoltarea regională pune accent mare pe orașe în detrimentul zonelor rurale. Deci, care vor fi fondurile alocate uh, zonelor rurale în politica de coeziune? Am solicitat deja informații în acest sens și probabil uh, vom, vom solicita aceste informații de la uh, Direcția Generală pentru Dezvoltare Regională. Așadar, acum dau cuvântul înapoi reprezentantului Comisiei, domnul um, director general adjunct. Uh, thank you very much. I list... Mulțumesc frumos. Am ascultat cu atenție la toate întrebările, uh, am ascultat cu atenție toate întrebările și observațiile. Uh, Înțeleg nemulțumirile dumneavoastră, însă Comisia lucrează greu, din greu cu statele membre pentru a adopta programe și, după cum am spus, vorbim de programe multianuale și atât administrațiile uh, statelor membre, cât și Comisia, cât și factorii interesați, partenerii noștri, fac eforturi susținute pentru a uh, crea aceste programe și apoi pentru a le pune în practică. Ne-am confruntat uh, și noi uh, cu uh, numeroase discuții și cu atenție din partea factorilor interesați care vor ca aceste lucruri să se pună în mișcare. Menționez că programarea multianuală înseamnă o predictibilitate pe șapte ani care este dată de program. Acest lucru trebuie avut în vedere la revizuirea politicii, fiindcă avem un cadru stabilit pentru șapte ani, iar modificarea programelor presupune eforturi suplimentare și transformarea uh, cadrul inițial uh, stabilit în program. Să încercăm acum să uh, trecem și la întrebări. Domnul Des mă întreba cât se va executa anul acesta. Nu avem încă cifrele, pentru că programele nu sunt încă toate adoptate și puse în aplicare. Avem deja cheltuieli uh, efectuate de statele membre și declarate din anii trecuți și, evident, o parte importantă a bugetului este deja angajată, iar statele membre vor începe să le implementeze. Chiar și la programele care nu sunt încă adoptate, statele membre cu uh, aprobarea Comisiei au început să le pună în aplicare, să pună în aplicare măsurile. Nu ne așteptăm la prea multe cheltuieli privind măsura de investiții, de exemplu, unde ciclul de implementare este mult mai lung de la lansarea măsurii până la executarea investiției. Dar, după cum spuneam, 42% din buget uh, merge pe uh, agromediu și uh, o sumă și mai mare de bani merge către zonele cu constrângeri naturale. O sumă mare de bani care se va plăti anul acesta, ceea ce reprezintă o mare parte a cheltuielilor declarate de statele membre până la sfârșitul anului. Odată ce avem cifrele, le vom cere statelor membre, pentru că le cerem statele membre să ne trimită previziune ale cheltuielilor, o să vă dăm și aceste informații. La întrebarea Croației. Da, programul Croației este foarte avansat, este în etapa finală de adoptare și sperăm ca imediat după ce noul cadru juridic uh, Uh, este pus în aplicare, să emitem o decizie pentru uh, aprobarea programului croat. Astăzi, mâine, vom trimite uh, o scrisoare de accept către Croația pentru ca ei să poată începe punerea în aplicare a programului. Și odată ce programul este aprobat, întregul buget prevăzut este disponibil. Deci toată suma alocată pentru dezvoltare rurală va fi disponibilă pentru a fi folosită de către Croația. Sigur, există distribuția anuală. Uh, a pachetului apoi. vis-a-vis -vis de întrebarea domnului președinte, nu avem această informație, nu știm ce parte din fondul de coeziune este alocat uh, zonelor rurale. Însă, lucrăm cu fondul uh, pentru investiții structurale, uh, fondul european pentru investiții structurale și cu acordul de parteneriat și știm cum au fost alocate fondurile pentru cele 11 obiective tematice. Există intervenții uh, clare ale acestui fond în zona rurală și o să vă dau două exemple, unul referindu-se chiar la Polonia. De exemplu, fondurile de coeziune intervin în unele operațiuni și activități în zona rurală, de pildă dezvoltarea um, de uh, bandă, uh, dezvoltarea sistemelor de bandă largă pentru internet. De asemenea, se finanțează activități uh, cum sunt IMM-urile, uh, atât din Fondul European pentru Dezvoltare Agricolă, cât și din Fondul de Coeziune, dar putem uh, discuta la nivel regional să vedem dacă uh, ne, ei ne pot oferi uh, cifre exacte. Însă noi avem o uh, definiție mai clară a zonelor rurale, ceea ce ei nu au. Cred că aceasta este totul. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. O clarificare nu întrebam despre fondurile transferate din uh, fondul de coeziune, ci am întrebat câte astfel de fonduri au fost marcate pentru dezvoltarea zonelor rurale, dar oricum vom mai discuta acest subiect, vom mai cere clarificări suplimentare. Vă mulțumesc, uh, domnule director. Pentru că nu avem mult timp la dispoziție, haideți să trecem imediat mai departe. Punctul 6. Linii orientative cu privire la concurență. Sunt linii orientative emise de către Comisie și aceasta pe 15 ianuarie când s-a lansat o consultare publică. E vorba de competitivitate și de elemente antitrust în sectorul agricol. Consultarea va dura până pe 5 mai și astăzi aceste elemente vă vor fi prezentate de reprezentanția două DG-uri, DG uh, Competition și DG Agri și după cum probabil știți, subiectul va fi discutat și în cadrul dezbaterii noastre politice cu comisarul Hogan. Asta pe 8 iunie. Este astăzi prima discuție de informare. Vom vedea așadar uh, prezentările. Sunt alături de noi domnii, domnul corte, din partea Digi Agri. Și începem cu dânsul. Vă rog, aveți cuvântul, vă rog să fiți succint. Mulțumesc uh, din nou. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim astăzi aici, să vă prezentăm uh, aceste linii orientative cât privește noile derogări. E vorba de uh, uleiul de măsline, de carnea de vită și, așa cum ați spus, suntem prezenți aici din partea DG Agri și DG Comp. Lucrăm împreună și cooperăm foarte bine. Împreună cu noi este și uh, colegul comisar Madeiro, care va vorbi imediat după mine. Uh, Articolul 169 și până la articolul 171 îl cunoașteți probabil uh, bine, a fost discutat pe larg în, acest, uh, în această comisie când comisia a venit cu propunerile de reformă. Și aș dori doar să menționez cât de important a fost ceea ce ați uh, spus dumneavoastră în acest proces. Iată de ce ne aflăm aici. Vești bune, iată ne întoarcem și discutăm aceste dispoziții și cum vor fi implementate în practică. Consultările publice, așa cum ați spus, sunt în desfășurare. Se încheie pe 5 mai. De aceea avem o bună ocazie astăzi să menționăm punctele principale, să vă ascultăm pe dumneavoastră, astfel încât să ținem cont și de părerea Parlamentului o scurtă introducere, după care voi da repede cuvântul lui Cecilio. El uh, se va putea referi și la conferința care a avut loc pe 4 martie. Așadar, dați-mi voie să spun că cunoaștem cu toții politica agricolă comună și politica din domeniul competiției. Ele sunt, există încă de la începutul Uniunii Europene și am avut întotdeauna succes cu găsirea echilibrului între cele două. Acesta este mesajul pe care îl transmitem și astăzi. Prin aceste linii orientative încercăm din nou să găsim un echilibru între două domenii politice, ambele foarte importante. E important ca aceste noi derogări să fie explicate foarte clar operatorilor. E important să fie explicat, după cum spuneam, operatorilor, în special crescătorilor de vite, și există linii orientative cu privire la aceste noi derogări și cum să fie implementate, astfel încât producătorii să le poată folosi în mod corespunzător. Aceste linii orientative ajută pe producători să știe când vânzarea în comun poate crea probleme, dată fiind legislația. Deci scopul legislației nu este să complice situația operatorilor, ci din contră să le simplifice viața. nu sunt uh, neapărat companii mari, de aceea trebuie să le ajutăm, trebuie să știe ce pot face și ce nu. Și asta facem cu această uh, măsură. Aș adăuga că nu e un element doar al comisiei. De asemenea, autoritățile uh, de verificare a concurenței în statele membre trebuie să respecte aceleași reguli. De aceea dați-mi voie să vă aduc aminte care sunt provocările cu care se confruntă aceste noi derogări. E vorba de două aspecte. Pe de o parte, îmbunătățirea situației producătorilor mici în lanțul de aprovizionare și, în al doilea rând, îi ajută să-și îmbunătățească poziția. Permite vânzarea în comun de către producători prin organizații de producători sau printr-o asociere, asociație de producători organizații de producători. Sunt două condiții de îndeplinit. În primul rând, organizația include și alte activități decât vânzarea în comun, care pot genera eficiență, adică cu alte cuvinte, organizația trebuie să respecte uh, testul pe care noi îl numim testul eficienței și în al doilea rând să respecte cota de piață care apare în regulamentul de bază, 20% în cazul uleiului de măsline și 15% în cazul cărnii de vită și mânzat. Noi credem că regulamentul va ajuta fermierii, în special cu aceste noi uh, linii orientative, vor avea o mai mare putere de negociere și până la urmă vom avea deci un sector mai puternic. Și dacă îmi dați voie, îi voi da cuvântul lui Cecilio Madeiro. Mulțumesc, Iost! Bună dimineața! Și dorim în primul rând să mulțumesc onoratei Comisii Agricole pentru interesul uh, pe care îl acordați activității noastre. Repet, lucrăm în mod coordonat și strâns și ar fi ciudat să spun că nu e așa. Ceea ce privește aceste linii orientative, avem o abordare bazată pe eficiență. Ideea comisiei și mă refer la întreaga comisie, este să păstrăm competitivitatea și această capacitate de a fi competitiv și de a lupta cu alți sau împotriva altor producători. E vorba de puterea fermierilor noștri. Ideile provin din politica agricolă comună, ideea că trebuie să oferim fermierilor și producătorilor o viață sau uh, un uh, element de bunăstare și regulile de, legate de competitivitate sunt ancorate în tratat. Și mai sublinea că derogarea pe care o definim acum, în aceste linii orientative, se bazează întru totul pe obiectivele politicii agricole comune, așa cum apar articolul 39 din tratat, și nu pe dispoziția obișnuită a articolului 101 din tratat, care, după cum știți, e articolul care vorbește de combaterea cartelurilor, a înțelegerilor ascunse și așa mai departe. E important să știm că din perspectiva competițională ne bazăm pe politica agricolă comună și de aceea derogarea e atât de importantă. Textul e detaliat pentru că dorim să dăm fermierilor certitudine juridică și claritate. Nu dorim să se regăsească într-o situație în care ori de câte ori fac ceva împreună, pe baza plafonului menționat de colegii, colegul meu, 20% pentru ulei de măsline și 15% pentru alte produse, printre care și Uh, carnea de vită și mânzat, să nu se întrebe de fiecare dată dacă încalcă vreo regulă, dacă fac obiectul unei uh, investigații din partea Comisiei sau autorităților naționale și așa mai departe. Aceste linii orientative, care trebuie să fie tehnice prin definiție, pentru că trebuie să le dăm certitudine juridică, iată, le dăm această siguranță de care au nevoie, eliminăm dubile și a, uh, liniile au fost discutate cu autoritățile naționale, cu ministerele de agricultură din toate statele membre, înainte de a începe uh, consultarea publică uh, lansată în ianuarie și care, după cum s-a mai spus, e deschisă până pe 5 mai. Ideea nu a fost să venim cu un text uh, elaborat într-un birou fără a ține cont de nevoile realității. Dorim să fim ancorați în realitate și uh, aceste linii orientative să fie utile celor care le vor folosi. După cum v-am spus, pe 4 martie a avut loc o conferință, toți cei care au dorit și au putut exprima poziția. Luăm notă de toate pozițiile exprimate de diferiții actori implicați. Suntem într-o consultare permanentă cu ministerele de agricultură și cu autoritățile naționale ale statelor membre și suntem gata să facem tot ceea ce trebuie pentru a evita orice sarcini suplimentare, orice elemente care ai uh, împiedică pe fermier sau le îngreunează activitatea. Regulamentele actuale deja obligă aceste uh, jucători să notifice cantitățile puse în vânzare. Ideea ar fi nu să le uh, complicăm sarcina și mai mult. Ei pot să-și uh, pună la oaltă producția în plafonele uh, plafoanele menționate și să-și păstreze modul de viață și să-și continue modul de lucru. Noi credem că prin ceea ce facem cu aceste linii orientative arătăm clar autorităților că aceste clauze prin care se poate interveni dacă autoritatea națională constată că organizația de producători depășește ceea ce e considerat acceptabil, o astfel de clauză poate fi invocată numai în cazuri excepționale și mă apropiu de final, această abordare bazată pe eficiență, cercăm să păstrăm competitivitatea și capacitatea fermierilor până la urmă de a fi competitivi pe piețele deschise. Acum, iată, aflându-ne în acest context în care uh, subvențiile scad, și să ajutăm aceste organizații să fie pregătiți pentru piețe mai deschise. Noi suntem convinși că îi putem ajuta prin această abordare și să le dăm puterea de cumpărare de, pe care o merită. Mulțumesc! Vă mulțumim. După cum spuneam mai devreme, este o reuniune pregătitoare care își propune să ofere câteva informații înaintea discuțiilor politice care avea loc în 8 iunie împreună cu comisarii. Haideți să punem acum întrebări care ne vor ajuta să ne pregătim pentru acea reuniune cu comisarii, acea întâlnire cu comisarii în zona concurenței. Competitivitatea este un cuvânt cheie. Domnule Dantan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect uh, a făcut, într-adevăr, obiectul unor poziții foarte clare ale uh, Comisiei pentru Agricultură în momentul uh, pregătirii reformei PAC. Și am constatat împreună divergențe foarte mari în aplicarea uh, de către autoritățile naționale a dreptului uh, concurenței. De aceea ne-am dorit uh, publicarea de către Comisia a unor orientări care să permită exact asta, aplicarea armonizată în uh, statele membre europene și să permită mai ales uh, agricultorilor să cunoască normele înainte de a se lansa într-o negociere pentru constituirea unui grup, constituirea unui grup și pentru a evita ceea ce s-a întâmplat cu anumite organizații în ultimii ani aplicarea dreptului concurenței este foarte diferită sau chiar contradictorie de la un stat membru la altul. Per total, eu vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca sa pentru a veni cu această propunere astăzi. Însă, față de raportul Parlamentului, ceea ce a devenit apoi uh, regulamentul uh, 1308, observ o serie de puncte de divergență față de propunerea actuală. Mai întâi, observ că în condițiile uh, puse în aplicare uh, vis-a-vis uh, -vis de articolele uh, regulamentului inițial, se adaugă ca și uh, se adaugă cumulativ măsurile stabilite de uh, legislator în mod uh, separat. Aici cred eu că se depășește ceea ce am solicitat noi. Pe de altă parte, se stabilesc criterii uh, vis-a-vis uh, vis, de uh, dimensiunea uh, agricultorilor, trebuie să ni se explice de, de ce doar 15% uh, pentru carnea de vită, în timp ce avem 30% pentru lână, de exemplu. Iată o primă serie de întrebări. Și apoi notez că această propunere nu acoperă tot domeniul deschis prin regulament. Rămân în special uh, dispoziții vis-a-vis -vis de articolul 206 viitor și întrebarea mea se referă la calendar mai ales. În ce termen considerați că puteți completa această primă copie pentru a acoperi punctele care nu au fost acoperite până astăzi în textul propus? Oricum, vă mulțumesc pentru eforturile de până acum. Domnul Feron. Interesant. Da, iată un subiect interesant și important. Este urgentă găsirea unei soluții pentru ca producătorii și consumatorii noștri să nu aibă de suferit. Situația actuală este absurdă, chiar scandaloasă. Producătorii regrupați nu pot uh, să uh, crească prețurile sau să facă alte modificări uh, fără să primească sancțiuni. Situația este clară. Mari distribuitori impun aceste prețuri și uh, Comisia a identificat o serie întreagă de regle, regulamente și de instrumente noi mai adaptate. O să spun așadar Comisiei ceea ce am mai spus deja. Este urgentă intervenția noastră pentru ca uh, agricultorii să se poată apăra în fața marilor distribuitori și să, uh, uh, pentru ca și consumatorii să beneficieze de calitate și de prețuri mai adaptate. Vă mulțumesc! Se pare că nu mai sunt intervenții, de aceea aș dori să dau cuvântul Comisiei pentru a vă oferi o uh, răspunsuri. Aveți cuvântul. O să uh, ne împărțim uh, răspunsurile la întrebările și observațiile dumneavoastră. Mai întâi aș dori să spun că dacă într-adevăr e, e un risc care există, de fapt, nu o să ascund acest lucru. Dacă diversificarea ar fi prea diversă, prea împrăștiată, dacă pot să spun așa, uh, aplicarea dreptului comisiei, mă refer, a, cel puțin dacă așa a fost până acum, uh, nu Comisia este cea vinovată, pentru că rolul Comisiei Europene este unul de coordonare a autorităților naționale de uh, concurență și de aceea există așa numita European Competition Network, adică o rețea autorităților de, uh, în domeniul concurenței, unde Comisia are un rol de coordonare și credeți-mă, este părerea mea cel puțin, această rețea funcționează bine și, după cum știți probabil, Comisia are uh, sarcină de coordonare, după cum spuneam, iar dacă Autoritatea Națională de Concurență face ceva care contravine normelor aplicabile, Comisia este cea care poate interveni și facem asta în mod excepțional, dacă e nevoie, pentru a ne asigura că există o coordonare a uh, normelor aplicabile. Îi asigur așadar pe uh, domnii eurodeputați că dacă chiar ar exista acest risc de aplicare uh, neconformă a normelor adoptate pentru agricultorii noștri, noi vom putea interveni în orice moment. Am auzit de asemenea spunându-se că Comisia ar trebui să-i protejeze mai bine pe agricultori în fața marilor uh, distribuitori și nu pot decât să-mi exprim acordul cu această idee uh, dar nu trebuie nici să incriminăm uh, marea distribuție ca fiind ceva rău și inacceptabil. Aș vrea să spun mai, devreme, mai degrabă că eforturile noastre uh, în cadrul acestor orientări, tocmai acest lucru îl vizează. Ca organizațiile producătorilor să se poată reuni fie, fără ca uh, Direcția Generală de Concurență să vină să le spună sunteți uh, prea mulți, vă puneți prea multe produse la un loc și acest lucru uh, creează o problemă pentru concurență. Tocmai uh, explicăm agricultorilor cu aceste orientări cum să facă, evident, fără a depăși limitele acceptate, cum să facă așadar pentru ca eficiența uh, produselor lor să nu fie supusă prea mult riscului și, evident, trebuie găsit un echilibru între protecția agricultorilor și prețurile pe care le plătim cu toții ca și cetățeni europeni pentru produsele um, folosite. Eforturile noastre vizează tocmai pentru vizează tocmai uh, protecția uh, agricultorilor și uh, ideea de a le oferi suficiente măsuri pentru a um, combate um, practicile uh, ne, uh, concurențiale. Uh, Vorbeați despre acel uh, procentaj și după aceea o să dau uh, cuvântul colegului. 15% pentru uh, vită și uh, uh, carne de vită și vițel și 20% pentru lei de măsline. Uh, cred că colegul vă va spune mai multe despre acest lucru. Efectivement, le, le pourcentage. Într-adevăr, uh, procentele uh, la care, de care vorbea colegul meu, 20% pentru ulei uh, de măsline și 15% pentru cealaltă două sectoare, sunt uh, în actul de bază. Deci de acolo vine diferența. Nu legiuitorul este cel care a, le-a hotărât. Revin la ceva ce spunea domnul Ferron. Dânsul a vorbit despre nevoia de a găsi un echilibru just între marile suprafețe pe de o parte și uh, sectorul producătorilor primari. Aceasta este o dezbatere care merge, evident, uh, mult mai departe, dincolo de orientările pe care le discutăm astăzi și face parte dintr-un uh, sector destul de amplu pe care domnul Vaughan este pe care să îl uh, analizeze și să, care se referă și la inițiativa privind uh, lanțul de furnizare, așa numita Supply Chain Initiative. Este o inițiativă care vrea să se asigure că sectorul primar are o poziție legitimă în uh, lanțul alimentar. Deci ele fac parte din același dosar, dacă doriți, dar nu trebuie să le amestecăm prea mult. Vă mulțumesc frumos! Bardzo dziękuję. Vă mulțumim. Domnule Dantin, aveți cuvântul. Oui, monsieur le président. Domnule președinte, mi s-a răspuns uh, la întrebarea vis-a-vis de procente, dar mai pusesem două alte întrebări și aș vrea să obțin niște răspunsuri. Mai întâi, mă întrebam uh, ce se întâmplă cu ceea ce nu e acoperit astăzi, dar e prevăzut în textul de bază, când vom avea propuneri și vis-a-vis -vis de aceste aspecte și apoi întrebam: de ce anumite măsuri uh, prezentate separat de legiuitor, Comisia Europeană le prezintă acum uh, la un loc. Poate nu primesc răspunsuri astăzi, dar aștept dacă nu un răspuns uh, înscris în perioada următoare. Bardzo proszę, Comisia. Comisia are cuvântul. Domnule Danton, cred că cunoașteți foarte bine liniile directoare pe care uh, le discutăm acum și cred că ar fi util să ne oferiți uh, mai multe informații despre acele aspecte pe care nu le vedeți în liniile directoare și ați dori să le reflectați în uh, textul pe care, să le vedeți reflectate în textul pe care le elaborăm. Obiectivele sunt uh, foarte clar definite de uh, Parlament și Consiliul și în acest cadru își face și Comisia treaba. Și ați înțeles de asemenea că lucrăm în, a, în uh, legătură permanentă cu autoritățile și uh, ministerele responsabile din statele membre. Dincolo de acest mandat, nu știu cum aș putea acționa, dar dacă dumneavoastră ne spuneți mai multe despre lacunele pe care le vedeți în aceste orientări sau în lucrările actuale ale Comisiei, vă răspund cu plăcere, fie astăzi, fie înscris la momentul respectiv. Domnul Dantan, te din cap aprobator. Va avea loc o altă reuniune la care vom discuta în detaliu despre acest subiect. Mulțumim uh, Direcției Generale. Vă mulțumim pentru discuție. O încheiem acum și trecem la punctul 7. Punctul 7 pe ordinea de zi prezentarea Comisiei cu privire la stabilirea ratei de ajustare conform regulamentului 1306 per 2013 cu privire la plățile directe conform anului calendaristic 2015. În fiecare an, înainte de luna martie, Comisia va adopta propunerea cu privire la disciplina financiară în conformitate cu uh, regulamentul orizontal. Articolul 26. Comisia trebuie să propună în fiecare an aplicarea mecanismului uh, cu privire la disciplina financiară pentru a crea rezerva pentru cazuri de criză în agricultură. Sub procedura de codecizie, Parlamentul și Consiliul pot sau trebuie să uh, înainteze amendamente la propunere până în 30 iunie 2015. Dacă nu se ajunge la un acord între instituții, Comisia va stabili această rată printr-un regulament de impunere. Uh, vreau să solicit, vreau să rog pe domnul Hoisler, reprezentantul Comisiei, să ia cuvântul. Ei, el reprezent, reprezintă DG Agri și v-aș ruga să faceți câteva comentarii cu privire la acest aspect. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Ați spus chiar dumneavoastră mai devreme că vorbim despre obligația Comisiei de a stabili disciplina financiară în cadrul uh, multianual. Rezerva pentru cazuri de crize s-a stabilit la 2,8 miliarde de euro, iar acestea, această sumă se împarte în șapte părți egale, 400 de milioane pe fiecare an. În anul 2000, 2016 vor fi 441,6 milioane euro. Această sumă de 441,6 milioane euro corespunde unui procent de 1,393041 din <laughs> ajutorul direct, subvențiile directe. Din fericire, în prezent plafoanele pentru direct, plățile directe nu trebuie modificate. Cu alte cuvinte, în ceea ce privește disciplina financiară, ne putem limita la stabilirea rezervelor de criză și nu este necesar să formăm alte fonduri de rezervă. Aceste cifre sau datele pre- precise vor fi înaintate la sfârșitul lunii mai rezultatele cu privire la bugetul uh, general. Și pe baza acestor cifre veți putea calcula procentul respectiv. Vă aducem aminte că regulamentul prevede ca statele membre care nu sunt încă incluse în plățile directe, România, Bulgaria și Croația, care reprezint, reprezintă excepții de la disciplina financiară, Ehm, iar regulamentul prevede ca plățile directe de peste 2000 de euro să cadă sub incidența acestei discipline financiare. Plățile sub 2000 de euro sunt exceptate. Ați numit termenul limită până la 30 iunie Consiliul și Parlamentul trebuie să se să-și exprime punctul de vedere, iar disciplina financiară va intra în vigoare de la 1 decembrie 2015. Dacă până la acea dată uh, vor rezulta alte modificări sau dacă va fi nevoie să se majoreze rezerva de criză, Comisia uh, va putea lua poziție față de uh, situația respectivă și va putea stabili procentul uh, respectiv. Vă mulțumesc! Domnul Loazu. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește plățile directe și uh, evoluția PAC în general, uh, agricultorii francezi au su suferit toate aceste uh, efecte și consecințele pentru agricultură, la fel ca și cele ale embargoului. Uh, Uh, agricultorii au fost privați de sute de uh, mii de euro și, de asemenea, și scăderea preților directe îi va mai uh, priva de niște sume. Evident, uh, totul se face în numele solidarității, dar nu toate uh, țări uh, suportă aceleași condiții pentru că unele sunt scutite. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai există alte comentarii, după cum se pare pe marginea acestui subiect. Așadar, poate că domnul Heusler își dorește să reacționeze la ceea ce a spus domnul Hazor. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, să fac o mică precizare. Vorbim despre rezerva de criză 2016, plățile pentru aferente embargoului împotriva Rusiei uh, sunt altceva. Dacă vor apărea alte plăți, ele vor uh, fi incluse în bugetul pe 2015. Deci propunerea concretă nu este în legătură directă și nu trebuie evaluată în legătură directă cu embargoul îndreptat împotriva Rusiei. Din câte înțeleg, nu mai există intervenții. Vom discuta despre acest subiect la reuniunea coordonatorilor și după această reuniune a coordonatorilor vom discuta pe marginea subiectului la începutul reuniunii din această după amiază. Am discutat toate subiectele de pe ordinea de zi, cel puțin pentru prima parte a reuniunii noastre. Acum vom avea ședința coordonatorilor. Haideți să începem uh, la timp. Uh, la ora 3 vom avea foarte multe voturi și discuții, deci după o pauză de 3 minute vom începe reuniunea coordonatorilor pe care îl rog să rămână în sală. Și, da, aveți dreptate, uh, în această după-amiază vom schimba sala, ne vom întâlni în altă parte, deci vă rog să uh, vă luați documentele cu dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi-ați adus aminte de acest lucru.